Republica Centrafricană. Și o rog pe doamna Fotiga să ia cuvântul. Dziękuję. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda eforturilor comunității internaționale, eh, situația umanitară și de securitate în Republica Centrafricană este încă dramatică și se înrăutățește. Misiunea Uniunii Europene a reportat uh, succese. Membrii ai uh, Comisiei sede sunt de acord, însă se pare că misiunea a fost prea scurtă. O combinație de evenimente nefericite legate de uh, funcționarea misiunii ONU Minușca a dus în situația în care nu, s-a putut, nu și-a putut îndeplini mandatul integral Cred că comunitatea internațională trebuie să-și intensifice eforturile pentru a susține Republica Centrafricană, deoarece aceasta ar fi o sursă de radicalizare a situației. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Încetarea focului care a avut loc în aprilie 2015, Frontul Național Banghi eh, care, și Reconcilierea și acordul de, de mobilizare și repatriere ne permit acum să avem într-adevăr o nouă perspectivă politică. Trebuie să mulțumim încă o dată Franței pentru implicarea sa. Am fi așteptat mai multă solidaritate de la țările europene și mai mult angajament. Aș dori în egală măsură să o felici pe doamna Samba Panța și autoritățile de tranziție pentru hotărârea lor de a finaliza procesul în desfășurare, fiindcă pe 3 iunie s-a promulgat o lege um, pentru un cod penal special. Consiliul Național a adoptat proiectul de Constituție care va fi supus unui referendum în curând. Principalul mesaj al intervenției mele este că Trebuie neapărat uh, să aibă loc alegeri generale libere și transparente înainte de finele anului pentru a respecta programul. Vă mulțumesc. Domnul uh, Corao, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Republica Centrafricană este încă un exemplu al unei situații dificile care ar putea degenera în război civil. Din nou ne confruntăm cu o țară ita- um, africană plină de resurse și de potențial de. Însă deci, de, de cele mai multe ori, ele ajung să fie subjugate de un fel de colonialism. Colonialismul uh, oficial uh, nu mai există, însă um, colonialismul economic persistă, mai ales pe piața uh, lemnului și a cherestelei. Asta vedem și din partea noastră. UE încearcă să ofere sprijin, însă în ziua de astăzi se vede foarte clar că piața de cherestea funcționează exact uh, conflictele. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Violența recentă între comunitățile religioase din Republica Centrafricană este o sursă de îngrijorare. Deteriorarea situației, noi uh, incidente uh, din această țară din 2012 o dovedesc. Uh, recent au avut loc crime împotriva umanității de aceea este important ca noi să întreprindem acțiuni clare. Avem nevoie de o justiție care să funcționeze, mai ales atunci când e vorba de încălcarea drepturilor omului și a dreptului uh, umanitar uh, internațional. Uniunea Europeană și Republica Centrafricană trebuie să folosească toate măsurile, toate instrumentele să uh, susțină uh, Republica uh, Centrafricană pentru a pune uh, capăt uh, crizei. Domnul uh, Tunekelam. Thank you very much, President. The September wave of new... Mulțumesc, domnule președinte. Violențele recente ne arată cât de volatilă este situația în Republica Centrafricană. Mă îngrijorează amenințarea uh, luptelor sectare. Săptămâna trecută două biserici creștine au fost uh, incendiate. A existat o încercare de a ucide pe unul dintre liderii creștini. De aceea cel mai important este să oprim violențele și să aducem țara pe calea reconcilierii statului de drept și a alegerilor. Este important să evităm uh, opunerea musulmanilor și, și creștinilor uh, pentru, pentru a nu uh, hrăni forțe greșite. Trebuie să crească presiunea internațională și este nevoie de mai mult ajutor umanitar. După cum am menționat, următoarele alegeri sunt foarte importante. Thank you. Um doamna sargentini un minut și treizeci de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictul în Republica Centrafricană, alături de războaiele din Siria și Sudan, reprezintă una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Dar uh, se pare că nu a fost atât de mediatizată și datorită uitării rebelii Um, sunt responsabili de execuții, jafuri și violuri. Două milioane de persoane, jumătate din populație, necesită asistență, dar, dar organizații cum ar fi Crucea Roșie nu reușesc să uh, îi ajute pe cei din capitală. Uh, bolnavii sunt obligați să meargă pe jos până la spitale. Ieri un soldat ONU a fost ucis în luptele cu rebelii. Rebelii uh, cumpără arme cu banii pe care îi iau de pe diamante și um, se pare că acum comerțul cu diamante a mai scăzut, dar traficanții uh, uh, se acționează pe, pe rețele cenușii și aceste diamante sângerate vor apăra, pe, vor apărea din nou pe piețe, ceea ce va însemna noi fonduri pentru rebeli companiile europene cumpără uh, cherestea tropicală și diamante de la rebeli, iar de curând a fost lansată o anchetă și s-au identificat uh, companii belgene care cumpărau de la rebeli. Trebuie să punem capăt acest lucru și să ne întrerupem finanțarea. Uh, doamna Vergia, un minut. Excusez-moi. Euh, Euh, la République centrafricaine Republica Centrafricană se confruntă cu cea mai uh, serioasă criză umanitară de la independența sa. Două milioane și jumătate de persoane, uh, mai ales copii, au nevoie de ajutor alimentar și asistență de urgență. Nu este o confruntare între comunități religioase. Uh, problemele de securitate sunt periclitate uh, de uh, grupurile minoritare cu complicitatea altora. Uniunea Europeană trebuie să își axeze acțiunile pentru o rezolvare politică și nu militară a conflictului. Trebuie să atacăm sursele acestui uh, conflict, să combatem corupția. O anchetă transparentă a crimelor Uh, este necesară pentru că aceste acte sunt intolerabile. Nu vom vota această rezoluție care se felicită pentru acțiunile întreprinse. Ele au eșuat, vedem rezultatele și avem îndoieli în legătură cu uh, alegeri în bune condiții. Domnul Venta, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Republica Centrafricană este una dintre țările cele mai sărace din lume și colegii mei tocmai au spus asta, această țară se confruntă cu cea mai mare criză umanitară de când și-a câștigat independența. În urma conflictului din, dintre sudul creștin și nordul musulman, mai mult de jumătate din populație necesită ajutor umanitar. 20% din populație sunt refugiați este important ca Uniunea Europeană să își crească sprijinul pentru Republica Centrafricană, nu numai prin ajutor umanitar, dar și prin proiecte de dezvoltare în domeniul sănătății, creierii, locului, locuri, creierii de locuri de muncă și integrării femeilor. De asemenea, ar trebui să uh, contribuim la construirea păcii. Un minut. Monsieur de Domnule comisar, domnule președinte, Iată care este ce s-a întâmplat săptămâna trecută, 60 de răniți, 60 de morți la, la săptămâna trecută. În februarie anul trecut am făcut parte din delegația Parlamentului European care mm, a făcut unele propuneri și acțiuni care rămân de actualitate, domnule comisar. În primul rând, trebuie acum, rapid, să se organizeze alegeri legislative tranziția politică dorită de de doamna președinte nu există și trebuie deci să facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceste alegeri să fie organiz- organizate. Trebuie să fie dezarmate uh, uh, milițiile. Aceasta este o acțiune prioritară și ca să punem capăt violenței și instabilității, trebuie să ne pregătim statul pentru viitor și rog toate statele membre, to- toți, uh, toate statele membre să uh, facă contribuții la fondul BQ, care uh, are 54 de milioane, dar care nu este suficient, miliarde care nu este suficient, trebuie să, uh, să fim toți proactivi. Vă mulțumesc sabemos que el domnule președinte știm că jefuirea resurselor uh, este una dintre sursele de sărăcie din Republica Centrafricană. Acolo știm uh, interesul uh, multinaționalelor în lemn și diamante. Acest lucru contribuie la finanțarea grupurilor rebele, la uh, execuții sumare și la răpiri. Aș vrea să știu cât timp o să mai permitem această jefuire a resurselor naturale ale țării și când vom ajuta la a pune capăt intervențiilor militare când vom pune capăt posibilității de a... Procedura Catch Avem înscriși patru colegi și vor primi toți cuvântul. Primul este domnul Frunzulică. Un minut. <coughs> Mulțumesc mult, domnule președinte. The recent violence out... Recentele violențe în uh, Republica Centrafricană între comunitățile religioase este alarmantă. 50 de persoane și-au pierdut viața, 100 au fost răniți uh, și 30 de mii de persoane sunt uh, strămutate Uh, intern. Deci uh, e nevoie de mai mult sprijin pentru stabilizare, pentru uh, menținerea păcii și măsuri umanitare în această țară. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să facă tot ce pot pentru a, a, um, a duce țara înapoi de pe calea violenței, dezarmând miliția, asigurând siguranța cetățenilor, fiindcă violența va duce la valuri de, valuri de refugiați și persoane strămutate intern. Guvernul uh, Republicii Centrafricane trebuie să rezolve sursa crizei, cum ar fi sărăcia, diferențele regionale, inegalitățile și să consolideze administrația, lupta împotriva corupției și să se asigure, de, să asigure redresarea economică. Numai prin eforturile comunității internaționale putem să, asigur, să, să reinstituim securitatea și încrederea în instituții. Un minut. Republica Centrafricană este o țară bogată. Are diamante, are lemn, însă în momentul de față se confruntă cu cea mai gravă criză umanitară de la, independența sa câștigată în șaizeci. Cele 4,5 uh, milioane, cei 4,5 milioane de cetățeni se confruntă cu mari probleme și jumătate sunt copii. Conflictul este prezentat ca un conflict religios. Însă, de fapt, uh, este cauzat de exploatarea bogățiilor acestei țări întreprinderile de diamante sunt legate de miliții armate care sunt responsabile de crime, violuri și așa mai departe. Comunitatea internațională trebuie să intervină. Uniunea Europeană trebuie să prevadă acțiuni mai decisive pe, în zonă pentru a permite exploatarea diamantelor. un minut centralnoafrička republika je zemlja koja je prošla u zadnjih godina razne procese țara a cunoscut mai multe procese de-a lungul timpului. Sigur, în momentul de față se confruntă cu probleme. Misiunile de menținere a păcii sunt atacate. Am asistat la jafuri și în ultimele săptămâni. Sunt uh, întrebări dacă alegerile vor rezolva problema. Sigur, alegerile sunt un proces uh, democratic și dacă lumea respectă uh, rezultatele, atunci alegerile ar putea să ducă la rezolvarea problemei, însă rămân interesele ascunse atunci când ne referim la resursele importante, lemnul și diamantele uh, se pune întrebarea dacă alegerile vor rezolva problema sau dacă va fi vorba de un angajament în timp. Un minut. Grazie, președinte. Republica Centrafricană. Parliamo de un paese... Mulțumesc, domnule președinte. Republica Centroafricană. Da, este o țară care în 2014 era o țară în care un copil murea în fiecare zi au fost uh, mii de copii uh, recrutați uh, cu forța de miliții. Este o situație care durează de ani de zile. Au loc tensiuni etnice și religioase, dar nu este vorba numai de asta. Este vorba și de um, ceea ce am putea numi un neocolonialism economic. Există o problemă clară a sistemului de transport. Nu poți ajunge la spital Uh, apa potabilă este practic inaccesibilă în mare parte a țării. Situația se înrăutățește din ce în ce mai mult uh, când ne uităm la uh, săracii societății. Domnul Corao s-a referit la multinaționale, dar și sectorul diamantelor este un, o problemă și diamantele nu au fost incluse în, uh, în măsurile privind uh, minere, minerele de conflict uh, adoptate de curând. Dacă nu controlăm acțiunile multinaționale lor, nu, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, salutăm adoptarea rezoluției de urgență a Parlamentului în legătură cu noile violențe din Republica Centrafricană. Uniunea Europeană condamnă uh, aspru violențele recente, așa cum se uh, reflectă acest lucru uh, în comunicatul uh, în purtătorului de cuvânt al înaltului reprezentant pentru politică externă cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere. Lucrătorii umanitari au fost din nou ținta unor acțiuni și au fost împiedicați să-și facă treaba. De asemenea, cerem respectarea dreptului umanitar internațional. Vreau să exprim solidaritatea Uniunii Europene cu victimele uh, violențelor din aceste ultime zile majoritatea covârșitare a cetățenilor din Republica Centrafricană merită și cer o uh, terminare a conflictului pentru a trece la refacere și prosperitate. Într-un moment în care țara se apropie de sfârșitul tranziției, evenimentele recente arată că alegerile, reconcilierea, Insecuritatea trebuie să rămână prioritățile noastre pentru lunile următoare. Vreau să repet faptul că Uniunea Europeană susține autoritățile de tranziție. În special vreau să felicit pe Catherine Haba uh, care deține funcția de președinte în exercițiu. Procesul electoral trebuie să continue. Se trebuie să facem totul pentru a ajunge la un nivel de uh, inclusivitate, transparență, care să ducă la un rezultat care să fie acceptat de toată lumea. Un guvern uh, legitim post-tranziție cu o nouă Constituție aprobată de majoritatea cetățenilor acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu eforturi renoite pentru reconciliere și refacerea coeziunii sociale. Securitatea rămâne o altă prioritate, nu numai uh, din punct de vedere al alegerilor. Republica Centrafricană este încă un loc uh, foarte periculos. Nu trebuie să tolerăm nici o niciun grup care uh, nu respectă încheta, încetarea ostilităților și încalcă acordul. Uniunea Europeană amintește că nu poate să existe reconciliere fără justiție. De asemenea, să nu pierdem din vedere uh, criza umanitară care afectează în continuare mai bine de jumătate din populație. Uniunea Europeană va continua să acorde asistență umanitară celor care au nevoie. În plus, ea construiește punți între asistența umanitară și dezvoltarea pe termen lung. Acesta este obiectivul uh, fondului BEGU, care a mobilizat până acum 180 uh, de milioane de euro în Europeană împreună cu uh, partenerii săi de la fața locului este angajată să ajute uh, populația în domeniul umanitar. Republica Centrafricană se află la un moment de răscruce în istoria sa. Ea poate să dea un exemplu de refacere și de stabilizare. E nevoie însă de voință, dar și de hotărârea uh, liderilor de la Bangui și a comunității internaționale. În felul acesta este important să menținem Republica Centrafricană pe agenda internațională în acest moment critic al procesului de tranziție. Dezbaterea de astăzi este o contribuție la încercarea de a împiedica uh, Uh, uh, um, s-au primit șapte propuneri de rezoluție depuse pe baza acestei declarații. Dezbaterea este închisă și votarea are loc astăzi după ce încheiem aceste dezbateri.